Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de alegerea vicepreședinților Parlamentului European. Am primit numele următorilor candidați. Robert Angelili, Koch Merin Silvana, Kratza Tsagaropoulou, Rodi, Lambrinidis Stavros, Macmillan Scott Edward, Martinez Martinez, Miguel Angel, Pitella Giovanni, Rodberent Dagmar, Rouček Libor, Schmidt Paul, Vidal Quadras Alejo, Wallis Diana, Wieland Reiner. Mamy więcej niż 14 kandydatów. Avem mai mult de 14 candidați. Și există doar 14 posturi de vicepreședinți. De aceea trebuie să trecem la vot. La prima rundă de vot, cenzorii vor fi aceiași ca și pentru postul de președinte. Deci rog cenzorii să meargă lângă urne și ei vor vota la sfârșit Repet, având în vedere că numărul candidaților este mai mare decât numărul posturilor, conform articolului 15 aliniatul 1 din regulament, trebuie să votăm prin vot secret. Doresc să vă aduc aminte acest lucru. Vă voi citi acum această parte din regulament. Fiecare folosește un singur buletin și aleg persoanele pe care le doresc ca vicepreședinți. Vă rog să luați loc pentru că citesc un fragment foarte important din uh, regulament pentru a vă explica ce avem de făcut în următoarele 20 de minute. În prima rundă avem 14 posturi. Cei care obțin majoritatea absolută uh, vor fi considerați aleși, iar dacă numărul de candidați va fi mai mic decât numărul de posturi, uh, vom vota a doua oară. Deci trecem la a doua rundă de voturi. Dacă e nevoie și de o a treia rundă, o majoritate simplă va fi suficientă în a treia rundă. Should reach the next? Rozdano koperty i karty do głosowania. Aș vrea să vă anunț că buletinele și plicurile v-au fost distribuite. Vă rog să folosiți doar buletinele pe care le-ați primit trebuie uh, să bifați uh, printr-o cruce numărul, numele candidaților doriți de dumneavoastră. Avem 14 posturi, deci puteți vota pentru 14 persoane maxim. Dacă bifați mai multe persoane decât 14, buletinul va fi anulat. Dacă ați greșit, trebuie să cereți ușierilor un nou buletin și vor distruge vechiul buletin. Orice altă însemnare pe buletin va anula votul sau dacă bifați mai mult de 14 nume, votul se va anula. După ce însemnați persoanele pentru care votați, puneți buletinul în uh, plic. Acum începem votul. Dragi colegi, s-a deschis votul. I would like to ask if it is connected with election. Your voice, yeah? yeah? Vreau să vă întreb dacă este în legătură cu alegerile ce spuneți dumneavoastră. Da? Aveți cuvântul. Vreau să întreb dacă există un prag minim de vot. Există un minim? Nu. Mulțumesc. Thank you for this question. Mulțumesc pentru întrebare. Domnule Sayer, domnule Sayer, Domnule Sayer, mulțumesc pentru întrebare. Nu există un număr minim. Puteți pot fi un vot sau două. Mulțumesc pentru întrebare. Vă rog, dragi colegi. Chciałbym zapytać, czy ktoś jeszcze chce oddać głos? A votat toată lumea? Mai e cineva care încă n-a votat? Iacek, te rog, așteptăm cât dorești.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 unii dintre dumneavoastră văd că se mișcă foarte rapid. Înțeleg că doriți să participați la vot. Please do that. Vă rog să votați și repede.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 I am asking you second time. Is anybody ready? Vă mai întreb încă o dată. Mai dorește cineva să participe la vot? Mai dorește cineva să voteze? Vă mai întreb a treia oară. Mai dorește cineva să voteze? Zamykam głosowanie. Mulțumesc. Atunci declar uh, votul închis. Și procedura de, votare s-a încheiat. Vreau să-i rog acum pe cenzor să meargă în sala R01101 pentru a număra voturile. Se întrerupe ședința și la clopoțel sunteți rugați să vă întoarceți în sală. De asemenea, pe ecranele de pe culoare veți putea vedea când se reia ședința. Va dura pauza aproximativ o oră sau poate 45 de minute, dar în niciun caz mai mult de o oră. Mulțumesc! Se întrerupe ședința.